Domnule uh, președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta pe scurt elementele principale ale revizuirii guvernanței economice,